Pan przewodniczący! Domnul președinte. Otwieram posiedzenie. Dați-mi voie să deschid dezbaterile, doamnelor și domnilor. Primul punct pe ordinea de zi de astăzi este o dezbatere comună privind Serviciul European de Acțiune Externă. Avem raportul doamnei Gresle și a domnului Rivelini privind modificarea rezoluției privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Și avem raportul domnului Rapcai de asemenea privind modificarea statutului funcționarilor comunității europene și a regimului aplicabil celorlalți agenții ai comunităților și, în fine, raportul Gualtierii Surian privind proiectul de buget rectificativ, secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul, precum și secțiunea 3, Comisia și secțiunea 10, Serviciul European de Acțiune Externă. stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, doamnă înalt reprezentant, domnule Șefcevici, domnule Lewandowski, stimați reprezentanți ai Consiliului, care tocmai intră în sală, uh, pentru că s-au blocat în trafic. Uh, ei în câteva minute își vor ocupa și ei locurile aici. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, suntem pe cale să încheiem ultima etapă a unui proces legislativ și interinstituțional fascinant, o adevărată aventură, dacă doriți, și anume crearea unui serviciu ambițios, uh, responsabil și orientat spre viitor. Textele legislative pe care le avem în fața noastră, amenda, uh, amendamentul la uh, regulamentul CE bugetul financiar și statutul funcționarilor. Le discutăm astăzi, le votăm mâine și le reprezintă un rezultat de succes în urma luni de negocieri susținute între instituțiile europene. Suntem uniți de un scop comun și anume cum să organizăm o voce unică pentru Uniunea Europeană pe scena mondială, care să ne aducă mai mult respect și mai, să fim mai bine ascultați datorită ei. Parlamentul și-a luat foarte în serios uh, responsabilitatea în ce privește această acțiune și suntem convinși că în uh, relațiile externe, precum și în alte zone de activitate, interesele comunitare trebuie să fie cele mai importante. Așadar, așteptăm cu nerăbdare dezbaterea de astăzi, dezbaterea finală, și, de asemenea, suntem și mai nerăbdători să vedem lansarea serviciului la 1 decembrie 2010, serviciului de acțiune externă, la un an așadar de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Începem cu raportorii noștri. Primul raportor, doamna Gresle, aveți cuvântul, doamnă. Dent, Lady Ashton, Domnule președinte, doamnă reprezentant, uh, stimați reprezentanți ai uh, Consiliului, stimați colegi, e clar că așteptăm cu toții cu nerăbdare intrarea în funcțiune a acestui uh, Serviciu European pentru Acțiune Externă. Îi urez foarte mult succes.